Nous allons reprendre les travaux de notre... Reluăm lucrările comisiei noastre, lucrările de după amiază și vom discuta situația politică și socială actuală din CIAD. Avem plăcerea să întâmpinăm și uh, să urăm bun venit domnului Macaela Ngebla, jurnalist și blogger din CIAD oponent față de regimul domnului Idris Deby. Domnul ne va vorbi despre situația sociopolitică actuală din Ciad. Îi urăm bun venit. E o onoare pentru noi să putem avea alături de noi un activist ca dumneavoastră care își uh, pune în pericol sănătatea și siguranța zi de zi uh, din cauza luptei pentru drepturile omului și libertatea de exprimare. Însă cel mai bine ar fi să vă dau cuvântul ca să prezentați membrilor Comisiei pentru Dezvoltare analiza de noastră a situației. Comisia noastră deve cont controlează modul cum Comisia Europeană utilizează fondurile pentru dezvoltare, iar CIAD-ul beneficiază um, sub egida celui de-al 10-lea FED de 320 de milioane de euro, bani europeni. Și trebuie să vă gândiți la asta, că CIAD-ul beneficiază de fonduri europene pentru dezvoltare. Deci, domnule Macailan Ghebla, vă dau cuvântul aproximativ 20 de minute, vă rog. Bună ziua tuturor! Mulțumim, doamnă președinte Eva Jolie și mulțumesc și parlamentarilor europeni pentru că m-au invitat, mi-au dat un loc la această tribună prestigioasă. Mă numesc deci Macaela Înghebla, jurnalist și blogger din Ciad și militant pentru drepturile omului. În 2005 am fost student în Tunisia și am fost expulzat la cererea CIAD-ului spre Senegal în 7 mai anul curent, din nou a fost uh, expulzat din Senegal uh, la cerea Ciadului spre Guinea Conakry. Și de ce? Uh, de ce aceste măsuri totalitare împotriva unui mic blogger care luptă pentru libertate în țara sa? Știți că președintele Idris Deby e la putere încă din 1990 și nu s-a organizat de atunci până acum nici uh, cea mai mică alegere liberă și transparentă. Opoziția democratică e practic uh, pulverizată, șefii partidelor politici nu pot organiza uh, manifestații libere, n-au dreptul nici măcar să organizeze o conferință de presă fără a fi controlați de poliție sau, mă rog, forțele guvernului din Ciad. În plus, Există restricții legate de libertatea de exprimare și au de suferit de pe urma acestora jurnaliștii, blogerii, care zi de zi sunt persecutați. În Ciad, n-ai dreptul să-l critici pe Idris Deby, n-ai dreptul să îi critici nici familia, n-ai dreptul să critici nici anturajul președintelui, camarila sa, uh, copiii săi, orice fel de critică față de familia sa e considerată ca fiind o infracțiune gravă societatea civilă, care totuși uh, ar trebui să fie conștiința poporului, conștiința națională, este însă slăbită complet și nu își poate desfășura activitățile și, într-adevăr, doamna președinte vorbea de ajutorul public pentru dezvoltare. La nivelul Uniunii Europene se investește în CIAD pentru a se îmbunătăți condițiile de viață a Uh, ale uh, populației și pentru dezvoltarea economică a țării, însă noi avem impresia, și spun asta foarte ferm, că ajutorul pentru dezvoltare este deturnat și banii ajung în buzunarele familiei președintelui. Inclusiv banii petrolului din Ciad, care a fost exploatat din 2003, dar care, uh, iată, produce bani care intră în buzunarele regimului Uh, ale lui Idris Debi și armata sa, armata care reprimă poporul uh, ceadian și nicio tentativă de manifestație, nici măcar pașnică, nu poate avea loc în Ciad. În această situație destul de gravă, poporul tace și-au închis gura oamenii. Eu am și eu uh, glasul meu modest, dar prin uh, mica mea voce spun nu opresiunii, nu injustițiilor și asta face să fiu hărțuit, uh, să fiu uh, expulzat de 14 ani, iată, trăiesc în Senegal și recent mai mulți jurnaliști au fost arestați doar pentru că mm, se bănuia că au avut un schimb de mail-uri cu mine și au fost câștigați, au fost, mă scuzați, condamnați la trei luni de închisoare Iată, este o nedreptate uh, a unei puteri uh, care acționează uh, discreționar, deci nicio voce dizidentă nu poate fi auzită în CIAD, nu se poate spune nu președintelui și familiei sale. În CIAD astăzi nu pot trăi bine decât uh, cei din anturajul familiei prezidențiale și familia aceasta. Este un regim stil Gaddafi, Mobutu, Ben Ali. Dacă primăvara arabă ar fi realizabilă și în Ciad, uh, eu mă cam îndoiesc. Însă, din nefericire, avem impresia că, iată, comunitatea internațională păstrează tăcerea față de situația din Ciad. I-am devenit un fel de interfață între poporul din Ciad și comunitatea internațională datorită blogului meu. Uh, eu scriu de la Dakar și totuși am reușit să fac ceva în sensul în care colaborez cu media internațională, cu France 24. Acum aproape 8 luni am uh, postat un video cu uh, căsătoria unui fiu de lui Debi și acolo se vede anturajul uh, Uh, lui Debi, copiii săi care aruncă cu sute de euro, cu bagnote de sute de euro uh, la nuntă și mi închipui o familie din Belgia sau din Franța, nu cred că își permite cineva să arunce cu banii, cu bagnote de sute de euro. Și banii ăștia sunt bani care vin din Europa pentru poporul din Ciad sau provin din exploatarea poporului din Ciad și iată cum sunt ei utilizați. E deplorabil. Și totuși comunitatea internațională păstrează tăcerea în legătură cu situația asta din Ciad. Eu sunt doar un mic blogger și de fiecare dată primesc SMS-uri din partea unor deputați din Ciad care sunt presu- se presupune că sunt vocea ciadului, dar din păcate, iată, trebuie să treacă prin mine ca să se știe ce se întâmplă. Situația s-a degradat complet în țară, e păcat. În schimburile mele de mesaje cu deputații, eu am spus ce, să, ce, ce puteți face? Ei mi-au spus că nu avem soluție decât să tăcem și să vedem ce se întâmplă. E păcat. Astăzi constatăm că există un deputat care e uh, victima unei uh, injustiții. Uh, de fapt, sunt mai mulți deputați în această situație. Există unul care e originar din regiunea petrolieră a Ciadului. Da, se produce petrol, dar doar au, au de profitat doar demnitarii, cei de la putere, cei care ar trebui să spună președintelui să înceteze ei nu fac asta, ci aplaudă. Eu spun că nu, în secolul 21 nu putem să mai facem așa ceva. În comunitatea internațională totuși s-au adoptat uh, legi și proceduri democratice. Iată, în nu putem avea așa ceva. De 23 de ani și mai bine. Iată, e o situație complicată ne spunem că e groaznic, că trebuie să facem ceva, trebuie să uh, vorbim uh, comunități internaționale, care totuși e reprezentată în CIAD, să facem așa încât chestiunea, problema CIAD-ului să figureze ca o prioritate pe agenda europeană, de exemplu, ca să putem face o presiune asupra de B ca să schimbe ceva. Asta poate să treacă doar prin societatea civilă, dar societatea civilă nu are drept la cuvânt. E o societate civilă care poate doar să facă rapoarte, să tragă semnale de alarmă, trebuie să o ajutăm să facă rapoarte alternative. Dacă guvernul din CEAT face un raport, să se facă și un raport alternativ. Și să putem face așa încât, bun, asta îmi doresc eu, dar și cred că și toți concetățenii mei, comunitatea internațională să facă astfel încât președintele de Debi să nu mai candideze în 2016. să se respecte cât de cât statul de drept, democrația, că asta este dorința celor din CIA, dar până este la putere acest regim nu se va putea așa ceva, nu vom avea libertate, democrație și toate investițiile noastre pentru dezvoltare în țara noastră uh, nu vor ajuta poporul, ci uh, vor fi în zadar. Nu vreau să monopolizez aici timpul de vorbire, mă opresc aici Problema uh, ciadului e complicată, dar eu acum vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări, uh, clarificări, uh, cu dragă inimă. Vă mulțumesc pentru atenție. Ședinta, mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentarea asta impresionantă a situației actuale din CIAD și condițiilor de viață de acolo și dau cuvântul colegilor mei deputați, domnul Newton Dan. Vă rog. Mulțumesc! A fost o prezentare foarte interesantă. Știm că, într-adevăr, unii din banii europeni ajung în buzunarele cui nu trebuie, dar, pe altă parte, e greu. reiau, mulțumesc pentru prezentarea foarte interesantă. Știm că mulți bani europeni ajung în mâinile persoanelor uh, care n-ar trebui să dețină acești bani, știm, dar problema e să avem proba. Dacă ne puteți ajuta, v-am fi recunoscători. Am o altă întrebare, însă, în toată lumea arabă, vedem că se declanșează revoluții împotriva tiranilor. Bun, e foarte dificil să transforme o societate în așa fel încât să ajungă la democrație și vedem, dar de ce nu se întâmplă asta și în Africa? De ce nu se întâmplă în Ciad? De ce doar în țările arabe? De ce nu se întâmplă în Ciad? Monsieur Kasmarek. Mulțumesc, domnul Kasmarek. Ja też chciałem podziękować za, za, za Pana prezentację i oprócz tego, że, jest, że Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Lăsând la o parte faptul că aceasta a fost foarte interesantă, trebuie să vă spun că mi s-a părut și foarte tristă. Concluziile dumneavoastră nu sunt unele optimiste. Așadar, întrebarea mea se referă la viitor. După părerea dumneavoastră, în ce scenariu credeți că ar putea avea loc schimbări pozitive în CIAD? Așadar, există suficiente presiuni externe, după cum uh, ați spus? Credeți uh, că opinia internațională va face presiuni mai mari, poate că și statele învecinate ar putea să exercite astfel de presiuni și astfel să influențeze evoluția ciadului. În interiorul țării există forțe politice, sindicate sau altfel de instituții care în viitor să ducă la schimbări politice. Vă mulțumesc! Doamna de Kaiser, aveți cuvântul. Euh, Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Aș fi dorit uh, aș fi dorit să ne vorbiți mai mult despre activitatea dumneavoastră de blogger, căci v-ați prezentat ca fiind blogger. În ce măsură este răspândită? Apare în societatea civilă? un fel de contraputere în serviciul conștiinței? Ne-ați putea spune mai multe despre aceste aspecte și despre speranța reprezentată de acestea și de asemenea de, despre rep represaliile ce derivă de aici? Mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Cred că ă, toate trei întrebările sunt pertinente și esențiale. Ca să răspund la prima întrebare, Într-adevăr, v-ați referit la primăvara arabă, eventual în Ciad și în Africa în general. Cred că știți că în Africa, din păcate, spre deosebire de popoarele arabe, sentimentele naționale sunt uh, destul de zguduite. În Africa se vorbește de comunitarism, de identitate uh, pe nivel mai mic, iar uh, în lumea arabă identitatea este definită de islamism în primul rând de religie. Pe de altă parte, suntem complet rupți de restul lumii. Uh, internetul costă foarte mult, 10.000 de franci, uh, adică 2-3 euro pentru 10 minute, iar uh, un cetățean în Africa câștigă poate un euro pe zi cel mult. Deci vă dați seama cât de greu este pentru oameni să se conecteze la internet și să aibă acces la informație. Pentru că în Tunisia, în Egipt, în Libia, atunci când uh, au început revoltele, eu am și fost în Tunisia în 2004-2005 și nimeni nu se gândea la vremea aceea că tunizienii se vor trezi. Însă a fost nevoie de internet și de Facebook pentru ca poporul tunisian să se trezească pur și simplu. Când am auzit la RFI că a plecat Ben Ali, a fost o mare ușurare. Însă în Chad și în Africa, în general, situația este alta. De aceea noi am dorit ca dumneavoastră să um, prevedeți în cadrul cooperării cu statele noastre uh, consolidarea situației bloggerilor și a jurnaliștilor și ameliorarea accesului la internet, pentru că noi fără internet astăzi suntem pur și simplu pe lângă restul lumii. Înainte să vin aici, chiar uh, am vorbit cu un deputat Adrian și el mi-a spus, Macaila, eu de un an de zile n-am mai intrat pe internet să-mi verific mailurile. Mailul deputaților uh, uh, din Ciad este în permanență piratat de uh, putere. Deci cum să ne așteptăm la o primăvară arabă într-o astfel de societate sufocată? Eu spun că societatea ceariană este complet blocată. Cea mai mică tentativă, chiar și pașnică, este imediat uh, înnăbușită în sânge. Oamenii sunt uh, reprimați, eu am făcut apel la instanțele internaționale, am cerut să se facă un raport de presă, o comunicare cu privire la ceea, însă la fața locului nu se face nimic. Oamenii sunt terorizați, se tem să se revolte și... Deci, cred că comunitatea internațională ar trebui să facă ceva, pentru că momentan susține sau tolerează regimul de bi. Trecând acum la a doua întrebare, uh, aș vrea să spun uh, domnului Cacmare că, într-adevăr, cred că există forțe uh, de opoziție în CIAD. Există um, o Uniune Sindicală, care organiza recent o mișcare de grevă, chiar au lansat și o petiție la N'Djamena, cerând guvernul ciadian să-și respecte angajamentele sociale. Un sindicalist a fost arestat uh, și a și murit în închisoare și rezultatul este că oamenii consideră că trebuie să accepte propunerile puterii. Care este situația astăzi? Când Uniunea Sindicală din Cead scoate un comunicat de presă critic la adresa puterii, imediat responsabilii sindicali sunt invitați personal la Idris Deby care uh, le face morală și le spune, uh, vă rog să nu mai aud așa ceva de la voi. Deci, cum doriți să existe un spațiu politic uh, deschis într-o societate polițienească și atât de închisă cum este cea din cead. Oamenii își riscă viața și fără o garanție internațională, oamenii sunt terorizați, sunt pierduți complet. Sigur că întrebarea este legitimă. Noi încercăm să facem ceva, să lucrăm. Eu uh, de mai mulți ani am uh, încercat să fac o legătură între organizații internaționale, organizații de drepturile omului și organizațiile uh, omologe din CIAD, să stimule societatea civilă. Dar v-am zis, am lucrat cu jurnaliști independenți, cu blogger care mi-au trimis informații prin SMS sau pe mail și imediat au fost are- arestați. Deci vă dați seama ce forță are președintele de BI. Eu eram în Senegal la 10.000 de kilometri. Și s-a reușit ca eu să fiu arestat, încătușat și trimis în, din, în Guinea. Bine că nu m-au trimis în Mali. Autoritățile Sene Senegalului mi-au spus vă trimitem în Mali, dar eu le-am spus nu aveți uh, dreptul să o faceți, pentru că eu nu am, trimis, nu am comis niciun fel de infracțiune. Nu mai uh, mi-am exercitat libertatea de opinie și m-am opus uh, regimului exprimându-mi opiniile. Și m-au trimis în Guinea fără să avertizeze Guinea. ministrul pentru drepturile omului din Guinea m-a primit a doua zi și a comunicat la RFI că la Dakar a fost expulzat bloggerul Macailan Ghebla. I-am explicat situația. El uh, a declarat apoi împreună cu președintele Guinei că nu, vor, nu mă vor mai expulza și de aceea am avut șansa de a fi primit de Franța Sincer, vă spun că noi ne-am temut un pic că nu va funcționa cooperarea între N'Djamena și Paris, însă uh, iată că mi-au acordat viza, acum sunt la Paris, însă de atunci relațiile s-au răcit foarte mult între N'Djamena și Paris, pentru că Idris Deby ar, ar fi îndrăznit să întrebe Franța de ce m-a primit. Deci vă dați seama ce... Uh, ce a îndrăznit acest președinte, nu doar să facă presiune asupra statelor vecine, pentru că știți că în Africa Centrală, în general, nu avem alternanță la guvernare. Președinții dinainte au fost la putere 35, unul 35 de ani, apoi a urmat fiul său, președintele Idris Deby este și el de o veșnicie la putere și acolo, în vecinătate, nimeni nu îndrăznește să-l contrazică pe Idris Deby. Dacă aș, m-aș afla într-una din statele uh, limitrofe, imediat aș fi arestat și trimis înapoi, dar am avut noroc să ajung din Tunisia în Senegal și din Senegal în Guinea și din Guinea în Franța. Deci nu putem să avem niciun fel de speranță, niciun fel de așteptare de la statele vecine cu Ciadul. Pentru că regimul acesta rămâne dictatura cea mai feroce și cu represaliile cele mai puternice din Africa și din lume. Singura soluție ar fi presiunile internaționale și poate că atunci Idris Deby ar ceda. Dar ar fi nevoie de presiune de la ONG-urile uh, internaționale, de la instituțiile europene, de la instituții ca ONU, de la presa internațională. Cred că cazul meu a arătat care sunt limitele uh, puterii existente. Idris Deby uh, a trimis și a trimis ministrul de justiție uh, Uh, în Senegal să ceară expulzarea mea și eu nu sunt decât un blogger, nu am făcut absolut nimic, deci ne putem aștepta la presiuni. Uniunea Africană este un fel de sindicat, dacă îmi permiteți, al șefilor de state care sunt solidari între ei și nu doresc ca regimurile lor să uh, cadă. Deci, sincer, nu putem să așteptăm foarte mult de la ei. Cred că numai instituțiile internaționale, numai instituțiile ca Parlamentul European vor putea să schimbe ceva. Doamna, aveți dreptate? În Chad, oamenii au foarte greu acces la internet, de cele mai multe ori intră pe telefonul mobil, după cum vă spuneam. Totuși, dacă te duci într-un internet cafe și te conectezi și lângă tine se află uh, uh, un, uh, un agent imediat uh, puteți fi arestat când ieșiți din internet cafe. Deci, cum vă închipuiți că s-ar putea oamenii revolta acolo? Acum un an cineva a intrat pe blogul meu și a și fost arestat imediat. E un student și a pierdut un an, uh, un an universitar și nu, nici n-a îndrăznit, tatăl său nici n-a îndrăznit să mă sune să-mi spună că fiul său a fost arestat. Toate telefoanele sunt ascultate în CIAD. Iar fiul acestui om a fost arestat și nu se știe ce s-a întâmplat cu el. Deci, sincer, eu vorbesc doar cu niște deputați care mă sună când ies din CIAD, când sunt la Paris sau la Dakar și atunci discutăm. Dar, sincer, eu nu îndrăznesc să mai uh, creez uh, probleme oamenilor, nici măcar cu familia mea nu mai vorbesc, pentru că eu am protecție în Franța am avut oarecum și la Dakar, deși am fost expulzat, dar nu îmi permit să pun în pericol uh, viețile oamenilor. Nu pot decât să fac pledoarii, să fac lobby, să-mi desfășor activitatea de blogging, încercând să împing comunitatea internațională să ia măsuri concrete în CIAD. Pentru că, sincer, ar trebui să se pună capăt acestei situații de toleranță față de CIAD pentru că cetățenii de acolo vor și ei să trăiască decent, să trăiască demn, ci uh, să respecte, să se respecte valorile universale, drepturile omului, buna guvernare. Însă, din păcate, de 23 de ani în CIA toate acestea sunt călcate în picioare. Mulțumesc foarte mult! Euh, mulțumesc pentru întrebări, mulțumesc pentru răspuns. Uh, știți cumva cum sunt gestionate fondurile europene și celelalte fonduri de la alți donatori? Ce părere au cetățenii ciadieni, de exemplu, fondurile destinate educației? Sunt uh, ajung la destinație, sunt benefice pentru toată lumea, la fel fondurile pentru sănătate. Dacă aveți informații, vă rugăm să ni le prezentați. Uh, apoi, Aș dori să știu dacă societatea din CIAD are informații cu privire la investițiile lui Idris Deby. Ce face cu fondurile pe care le deturnează? După cum știm cu toții, Banca Mondială s-a retras din CIAD după ce președintele și-a încălcat cuvântul în legătură cu un fond pe care trebuia să-l creeze din veniturile uh, de petrol. Ciadul pot produce 250.000 de barili de petrol pe zi și Banca Mondială dorea să-i ofere sprijin ca să construiască uh, un uh, oleoduct. Banca Mondială însă a constatat uh, neregulile și eu aș dori să-mi spuneți dumneavoastră ce s-a întâmplat după aceea. S-a ameliorat situația, președintele a devenit oare mai rezonabil, există un oarecare control uh, al veniturilor din petrol. Mulțumesc. Din păcate, nu pot să vă spun uh, lucruri prea îmbucurătoare. Din 2000 până în 2003 uh, a existat acest, acest demers de a extrage petrol în Ciad și s-a mobilizat o parte a societății civile, iar uh, cetățenii au crezut într-o gestiune transparentă pentru că erau uh, implicați femeiul, Banca Mondială. Din păcate nu s-a întâmplat așa și în 2005 Idris Deby a luat în persoană decizia de a rezilia acest acord cu Banca Mondială ca să-și uh, vândă el petrolul așa cum dorea pe uh, piața internațională. Deci, de atunci, el strânge banii proveniți din petrol, uh, îl uh, investește acești bani în cumpărarea de arme, de bunuri imobiliare în străinătate. Părinții lui, rudele lui în general, au devenit uh, multimiliardari. Cetățenii ceadieni au devenit tot mai săraci. În sudul Ceadului, pur și simplu, oamenii mor de foame, de boli, nici măcar nu um, uh, reușesc să creeze dezvoltare la nivel local. Nu există nici educație, nici nimic. Cu toate acestea s-au construit infrastructuri în CIAD uh, și există localurile, dar nu există personal, profesori, medici care să activeze acolo. Pur și simplu banii sunt aruncați pe fereastră, în legătură cu învățământul. Știți că sunt proiecte ale Uniunii Europene, ale partenerilor pentru dezvoltare și uh, aceste fonduri sunt gestionate de rutele președintelui. Deci, uh, Idris Deby deturnează banii și nu dă niciun fel de socoteală. Nici guvernul ciadian și nici partenerilor pentru dezvoltare care sunt în Ciad deci, și care știu că au trimis anumite sume. Dar nimeni nu spune uh, Nimeni nu spune nimic, se fac rapoarte false și oamenii unor tac, unor le acceptă. Nu sunt spitale, dacă mergi la N'Djamena ai nevoie de 3 euro, 10.000 de franci ca să ai acces la îngrijiri de sănătate, iar oamenii săraci nici măcar nu au acces la spital, practic. Sănătatea este complet neglijată. Toate sectoarele vitale sunt neglijate complet de uh, autorități. Uh, deci, dată fiind situația, nu știu ce să vă spun, deci viața de zi cu zi a ceadienilor este dramatică. Oamenii nu au ce mânca. Petrolul e exploatat în Ciad și în Ciad nu sunt bani. În Geamena nu, nu există apă. Pur și simplu nu există apă curentă în capitală. Vă dați seama? Cum să lucreze administrația? Cum să uh, progreseze țara economic fără electricitate, fără apă? Există cazuri în ceea sunt, uh, uh, de exemplu, uh, cumpără grupuri, uh, grupuri electrogene, iar asta o fac oamenii bogați din la președintelui. Însă cetățenii săraci pur și simplu nu au acces nici la strictul necesar. Aceasta fiind situația, cred că e destul de îngrijorător și de alarmant. Fondurile deturnate sunt investite în străinătate, în general, și din informațiile pe care le am, Idris Deby l-a trimis pe ginerele lui, care era ambasador în SUA, l-a numit în Africa de Sud, tocmai uh, din dorința de a își aranja mai bine fondurile provenite din petrol și din fondurile deturnate. Uh, știți ce s-a întâmplat și cu banii lui Gaddafi, pentru că erau prieteni, erau aliați și datorită lui Gaddafi el a reușit să reprime cetățenii timp de mulți ani. Deci, din câte știm noi, banii aceștia au fost trimiși în Africa de Sud, la Johannesburg. Dacă regimul ar cădea, uh, ei ar putea să meargă în Africa de Sud și să trăiască bine mersi fără să fie urmăriți. Se pune și problema unității. Dat fiindcă uh, cât sunt la putere în cea deturnează bani și nu sunt audiați, nu sunt urmăriți în justiție, ce se va întâmpla după aceea? Pentru că Africa de Sud pare să fie o țară în care vin uh, cei care au căzut de la putere în alte țări și o duc acolo trai pe vătrai. Noi încercăm să facem tot ce putem pe plan internațional, mai devreme și, sau mai târziu, comunitatea internațională trebuie să intervină și să spună nu pentru că nu se poate deocamdată să se judece pe chestiunile de proastă guvernanță, de libertate de exprimare, de democrație, însă mai devreme sau mai târziu el trebuie să înțeleagă că dacă și un regim ca lui Gaddafi a căzut, va cădea și al lui. Mai devreme sau mai târziu, deci el el își pregătește uh, viața de după. Însă noi lucrăm în acest sens și în străinătate și în țară Încercăm să atragem atenția oamenilor, să facem lobby la diverse niveluri. Pe lângă toți cei interesați de ceea, pentru că trebuie să se spună stop indiferenței. De fapt, ce motivație au tinerii ciadieni să pără, să-și părăsească țara și tinerii africani? Păi, nu există stabilitate, se încalcă drepturile omului. Uh, tinerii sunt obligați să plece din țările lor și aleg, aleg uh, imigrația sinucigașă, traversează desertul, traversează uh, deșertul, traversează marea și știți ce se întâmplă, mor înainte de a ajunge pe coastele Spaniei. Deci, dacă am putea să ne ajutăm țările și să le ajutăm să se dezvolte, uh, și se respecte valorile europene, noi dorim să o facem. Noi asta încercăm să obținem aici. Să promovăm valorile universale, drepturile omului. Noi suntem urmăriți pur și simplu și în țară și în străinătate, deci forța, forța noastră a scăzut foarte mult și Știți că vorbeam cu un prieten mai devreme și îi spuneam, la Dakar trăiam cu 100 de euro câștigați din blogul meu, pentru că semnasem, semnasem un contract cu alte bloguri și primeam 100 de euro. Și îmi plăteam uh, internetul, îmi plăteam chiria, dar asta pentru că doream să, să schimb lucrurile în țara mea și să trăiesc cu demnitate, însă cu toate astea am fost persecutat și am venit în Franța. Vă mulțumesc. Il euh, y a encore beaucoup de questions de députés. Je donne la parole à madame. Mulțumesc foarte mulți colegi mai doresc să vă pună întrebări. Dau cuvântul doamnei Levin. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ați pus uh, aproape aceeași întrebare pe care doream să o adresez. Ați spus că trebuie să se exercite presiune internațională și ați mai spus și că țările vecine nu uh, vor exercita această presiune asupra ceadului, ci uh, trebuie să existe o presiune internațională. Deci ce puteți face dumneavoastră și, după părerea dumneavoastră, ce ar trebui, uh, cum ar trebui să fie uh, folosiți banii europeni, asistența pentru dezvoltare? Considerați că uh, ei uh, fac mai mult rău decât bine și cum am putea să îmbunătățim felul în care ajutorul este primit în țara dumneavoastră? Și de asemenea, care ar fi sfatul pe care ni l-ați putea da uh, în acest domeniu al investițiilor europene în CIAD? Uh, cum am putea exercita presiune asupra uh, liderilor pentru a crea premisele unei dezvoltări democratice. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentă și pentru curajul de care dați dovadă și pentru că Uh, puneți uh, această problemă pe uh, tapet în ochii comunității internaționale. Domnul Mitchell. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Aș dori să vă întreb dacă cunoașteți raportul privind drepturile omului, raportul anual al Parlamentului European. De fapt, întrebarea mea e următoare. Credeți că raportul nostru anual, care e o vedere de ansamblu privind situația încălcării drepturilor omului în anumite părți din lume, un fel de examinare de tip omnibus abordează situația, suficient situația din CEAD? Și dacă nu cunoașteți acest raport, uh, poate că n-ar fi rău uh, să îl citiți și să ne dați un feedback prin e-mail, având în vedere uh, situația. E un raport anual și uh, trebuie să primească un feedback uh, din partea Comisiei. Deci, aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în acest sens. În, acela, în al doilea rând, există uh, trupe europene în CEAD și trupele irlandeze au fost foarte implicate uh, acolo. Mă întreb dacă nu rolul lor ar trebui să uh, Uh, fie și uh, să combată uh, încălcarea drepturilor omului și promovarea unor norme adecvate. Știți ceva în acest sens? Mulțumesc. Doamna de Kaiser, aveți cuvântul. Nu o să prelungesc prea mult această dezbatere, dar ați, ați vorbit puțin și de relația cu țările vecine. Foarte pe scurt, ați putea să-mi spuneți care sunt relațiile cu Sudanul? Pentru că există mii uh, de uh, refugiați uh, din Sudan, mai ales din regiunea Darfur și dacă nu mă înșel, perioada de după președintele Debi, care a început în Africa de Sud, a început și să se organizeze și la Khartoum, pentru că și-a cumpărat o vilă la Khartoum, deci există legături foarte puternice. Poate că ne puteți spune câte ceva, fără să prelungim prea mult dezbaterea. Mulțumesc, aș dori să dau cuvântul uh, domnului Nenghebla. Vă mulțumesc tuturor. Pentru a răspunde la prima întrebare, Cred că, într-adevăr, uh, presiunea uh, nu poate fi exercitată de țările din Africa Centrală. Se spune pe la noi că președintele uh, Debi pune la putere președinți în Africa Centrală. El l-a adus la putere pe Buzize și el l-a dat jos. La fel a procedat și în Togo. Și în Republica Democratică Congo. Toate aceste persoane fidele uh, președintelui Derby nu pot uh, face decât să uh, facă plecăciuni în fața lui. E clar că nu au cum să îi amintească de bunul simț. E ca un fel de monarh, de patriarh asupra poporului cadian, dar și în alte state din Africa Centrală. Ce poate face Uniunea Europeană? Am spus, uh, eforturile uh, depuse de Uniunea Europeană în ce privește Ceadul sunt foarte importante. Însă, uh, din perspectiva observatorilor și a poporului ceadian, aceste eforturi nu sunt suficiente. Și aceasta pentru că nu reușesc să-l oblige pe Debi să adopte anumite măsuri. Și în ciuda acestor eforturi, președintele Debi nu respectă regulile cele mai elementare pe care îi le impune Uniunea Europeană. Deci tot ce face dumneavoastră, nu spun că uh, e uh, inutil, dar ce spun eu e că aceste acțiuni nu reușesc să-l facă în mod rațional, uh, să facă ca viața uh, poporului cetian să se schimbe în mod radical. Opoziția democratică e atât de afectată uh, Uh, cum ea uh, poate să fie puternică în fața președintelui. Există un, uh, președ, un, un reprezentant al opoziției la Jamena, dar ce dorim noi e să nu se investească într-o țară precum ceadul în care domnește instabilitatea și în care nu există nicio garanție, niciun fel de garanție cu privire la respectarea drepturilor omului. Uniunea Europeană investește în Ciad, uh, uh, nu, deci uh, banii Uniunii Europene sunt uh, călcați în picioare de către președintele Debi și familia lui mulți uh, investitori au fost, uh, au fost uh, scoși afară din țară, au fost alungați, pentru că știți că um, licitațiile se fac în mod foarte subiectiv. Se face o licitație știindu-se dinainte cine o va câștiga. Deci e această situație care permite anturajului, clicii președintelui, marilor demnitari să se îmbogățească Um, uh, adâncind și mai mult această prăpastie între poporul cedian și ei președintele și clica lui consideră că nimeni uh, nu, uh, nu acordă atenție Ceadului, dar dumneavoastră ne acordați această ocazie de a ne face auziți. Uh, de ani de zile vorbesc că problema Ceadului nu a fost niciodată tratată precum astfel. Mi s-au acordat 30 de minute. Deci, în orice caz, trebuie să studiem raporturile între ceea ce Uniunea Europeană prin intermediul bunei guvernanțe, a drepturilor omului, a libertăților. Trebuie ca oamenii să poată să-și exercite libertatea de exprimare. Pentru mine e vorba de uh, cărămizile democrației. Atâta timp cât aceste elemente nu sunt respectate în țara noastră, țara mea nu are cum să progreseze. În ce privește raportul anual pe care îl uh, întocmiți dumneavoastră anual, uh, am primit astfel de rapoarte, le-am mai citit din când în când. Uh, dar, din păcate, rapoartele dumneavoastră nu abordează situația în mod uh, profund. Nu se vorbește despre situația concretă, ceea ce scandalizează pe cetățenii din Cead. Trebuie să le abordați uh, în mod uh, profund. Știu că Uniunea Europeană e imparțială, dar anumite subiecte nu trebuie să fie date uitării sau uh, uh, evitate tot ce ține de buna funcționare a țării noastre trebuie uh, să uh, fie tratată fără complezență, fără niciun fel de bunăvoință față de uh, regimul la putere. Nu zic că susțineți acest regim dictatorial, dar modul în care abordați problema până la urmă denotă o anumită indiferență față de țara mea. În ce privește relațiile? Mai am o întrebare cu privire la Sudanul. Președinta roagă pe vorbitor să uh, vorbească mai repede. Doar în ce privește relațiile cu Sudanul. Debi a avut uh, a revenit uh, la uh, relații bune cu Bashir, deci al-Bashir uh, își uh, oprimă popul în țara lui, Debi face la fel cu poporul, la, cu poporul său. Deci dacă Debi va fi dat jos de la putere, Uh, va primi un devazil politic. În orice caz, relațiile sunt uh, putre de aș spune, chiar din rădăcină. Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul Serviciului pentru Acțiune Externă, doamnei Lopez, Carolin Lopez, înainte de a da cuvântul reprezentantei Comisiei Europene, Elena Lasco. Aș dori să spun uh, următoarele. Iată ce a făcut o persoană cu privire la uh, libertatea de exprimare cu un venit de nici mai mult, nici mai puțin de 100 de euro pe lună. Mă întreb dacă nu am putea să găsim alți blogger care cu 100 de euro pe lună să-și uh, contribuie la fel la construirea unei libertăți de exprimare în uh, astfel de țări. Doamnă Lopez, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc că și eu domnului uh, Macail la pentru prezentarea sa. Uniunea Europeană va a uh, urmărit uh, foarte mult, mă adresez directă dumneavoastră, și la N'Djamena, la Conakry și din Dakar și ne bucurăm de faptul că ne onorați cu prezența astăzi. Ceadul este o țară care vine de foarte departe. Aș dori să vă reamintesc după dezbaterile pe că, după această dezbatere că Ceadul a fost răvășit de uh, război timp de zeci de ani. După acordul de pace cu Sudanul totuși domnește pacea. Uniunea Europeană acordă o importanță sporită stabilității Ceadului, care se află într-un context geopolitic uh, regional foarte complex. Sigur că nu o să fac acum uh, lista Uh, țărilor în care există probleme. Uh, s-a vorbit despre ele, deci acordăm importanță stabilității Ceadului, însă această stabilitate trebuie să se mențină într-un context democratic. Și uh, pe asta se bazează și relațiile cu Ceadul, democrația și drepturile omului fac obiectul acordului de la Cotonou, sunt foarte importante și ne preocupă deteriorarea situației drepturilor omului în Cead, constatată recent. Eforturile de pace trebuie să fie desfășurate fără ca libertățile fundamentale să fie puse în pericol. Aceste motive de îngrijorare au fost discutate cu autoritățile ceadiene, cu care Uniunea Europeană are un dialog politic. Ultimul a avut loc în luna iunie, anul curent, și în ce privește deci, la sugestia Uniunii Europene, acest dialog va fi intensificat în următoarele luni pe teme cheie, precum uh, drepturile omului și justiția. Sunt subiecte Uh, pe care Uniunea Europeană dorește să le aprofundeze și ne dorim să avem o abordare tematică, uh, o sugestie care e în discuție acum. Cu mare atenție urmărim și cazul uh, domnului Topola, Ocole și Avenir de la Cire, confrații dumneavoastră, ultimul dintre ei în închisoare. Uh, primul a făcut un apel cu privire la pedeapsa de trei ani de închisoare cu suspendare, apoi uh, uh, situația deputaților, a căror imunitate a fost ridicată, situația lor este îngrijorătoare și așteptăm concluziile de lunea viitoare. Apoi, evenimentele din 1 mai din Ceat ne-au reamintit cât de fragilă este guvernanța este în această țară și de asemenea mecanismele de protecție din CEAD. Și vom rămâne vigilenți în aceste domenii. CEAD-ul, bineînțeles, se confruntă cu probleme imense în domeniul guvernării și suntem conștienți uh, de aceste provocări uh, și această conștientizare se reflectă și în dialogul pe care îl avem cu această țară în domeniul cooperării. Ultimul FED este de 368 de milioane de euro avem două domenii de acțiune, dezvoltarea rurală, durabilă, spune uh, vorbitoarea, infrastructura și uh, guvernanța centrală și locală. De asemenea, susținem și alte proiecte prin intermediul Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile Omului. Încercăm să uh, acordăm sprijin mass media. De asemenea, prin, din Instrumentul de Stabilitate a fost lansat un proiect care susține uh, Casa Mass Media pentru a întări uh, libertatea mass media în Ciad. Și în încheiere aș mai spune că cu ajutorul Uniunii Europene au fost uh, uh, făcute progrese. E vorba de adoptarea unor legi recente pregătite cu ajutorul unui program de sprijinire a justiției finanțat de către Uniunea Europeană, Prajust, și e adevărat, aceste progrese sunt șovăielnice, dar ele trebuie continuate și încurajate. De asemenea, statul de drept trebuie să fie consolidat. Ar trebui să fie o prioritate pentru noi în cooperarea cu Ceadul. Și în încheiere, acum aș dori să spun, ați vorbit și de lupta împotriva impunității. Aici vă pot da un exemplu. Uniunea Europeană sprijină procesul fostului șef al statului Isenabre, Uh, de la Tribunalul Special de la Dakar și aș dori să spun că Uniunea Europeană e hotărâtă să-și continue angajamentul în uh, monitorizarea uh, activității Comitetului de Anchetă din 2008. De asemenea, urmărim noua structură de dialog politic între opoziție și uh, guvernul de la putere pe care Uniunea Europeană a sprijinit-o în 2007. Acum uh, există o nouă entitate care încearcă să asocieze și organismele societății civile. Dar, în orice caz, Uniunea Europeană urmărește acest mecanism. Deci, în încheiere, îl uh, încurajez pe domnul Macaila uh, să își continue activitatea în același spirit. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Elena la, la scot de la comisie. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să-l felicit pe domnul uh, Macaila pentru tot ce face. Eforturile sale sunt uh, apreciate de către noi toți. Aș dori doar să mai dau câteva, uh, fac câteva completări la cele spuse de doamna Lopez. Într-adevăr, cel de-al 10-a Fed acordă 368 de milioane de euro ceadului în două domenii, buna guvernanță și uh, dezvoltarea durabilă, infrastructură, sectorul rural. Și apoi mai există și uh, un alt capitol sănătate. În, la capitolul bună guvernanță acordăm sprijin uh, sectorului, deci reformei justiției. E vorba de pregătire, deci de formare, am sprijinit uh, crearea uh, școlii naționale de pregătire judiciară. Prima promoție de magistrați uh, e în curs de pregătire și tot la acest capitol se acordă sprijin asociațiilor care încurajează accesul la justiție pentru persoanele cele mai vulnerabile și care acordă asistență uh, deținuților din închisori. Apoi, la capitolul dezvoltare durabilă, sprijinim uh, puternic uh, sectorul apei și mă gândesc că aici e vorba de o intervenție pe care cetățenii o simt pe pielea lor, ca să spunem așa, pentru că accesul la apă e unul dintre puținele uh, obiective de dezvoltare a miledului pe care Ceadul le va îndeplini înainte de 2015. Pe lângă cel de-al 10-lea FED există un alt program de sprijin al actorilor uh, non-statali, aproximativ 9 milioane pentru perioada în curs, uh, care sprijină 30 de proiecte, dintre care 9 cu o legătură directă cu drepturile omului. Dacă doriți și alte amănunte, vi le pot furniza, mă opresc deocamdată aici. Mulțumesc! Acum punem capăt uh, schimbului nostru de vedere cu privire la situația din CEAD. Aș dori acum să-i mulțumesc domnului Macaila pentru curaj, pentru curajul de care dă dovadă de ani buni încoace. E dovada vie a faptelor pe care o persoană le poate face cu foarte puține mijloace la dispoziție, doar cu curaj e câteodată ce ne lipsește cel mai mult. Uh, exemplul său e o sursă de inspirație pentru noi și sunt sigur că împreună cu Comisia și cu Serviciul pentru Acțiune Externă vom reuși să consolidăm sprijinul pe care îl acordăm blogărilor și uh, rețelei care luptă atât pentru libertatea de exprimare. Mulțumesc încă o dată, domnule Macaila. Și ne vom continua uh, lucrările noastre. Euh, le point 12 à notre ordre du jour. Da, punctul 12, autorități locale și societatea civilă, angajamentul Europei față de sprijinirea dezvoltării durabile. Ne amână și va fi discutat pe 16 septembrie, deoarece doamna Crețu nu a putut fi prezent astăzi la reuniunea noastră. Trecem astfel la punctul 13 de pe ordinea de zi și anume prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului. E vorba de un uh, aviz elaborat de domnul Bill Newton Dunn uh, legat de raportul uh, cu același nume. E un aviz de natură legislativă și dau cuvântul domnului Newton Dan pentru a prezenta documentul său. Thank you very much, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte. Bun, acum, în comparație cu cuvintele bloggerului pe care tocmai l-am auzit, e de mai mică importanță, dar are legătură pentru că el vorbea de criminalitate, de corupție în Ciad. Și avizul pe care îl prezint aici se referă la prevenirea spălării de bani și finanțării terorismului. Și legătura e, cred, clară. Am uh, fost supus unor presiuni, unui lobby din partea unor uh, companii uh, care se ocupă cu jocurile de noroc, mai ales, dar trebuie să le spun că e vorba de un aviz din partea Comisiei DV, care se referă la politici de dezvoltare și nu de piața internă. Noi oferim avizul nostru și nu știu exact Libe către Libe sau Econ, care vor fi comisia de resort, dar există o luptă între ele. Nu știu dacă s-au luptat toată vara, dar încă nu s-a rezolvat chestiunea asta, care uh, comisie este cea responsabilă. Deci situația încă e confuză. Însă Deve le-a luat înainte, mă bucur să le spun, și noi ne-am, suntem gata cu avizul nostru înaintea comisiei uh, de resort. Comisia Europeană și-a făcut propunerea deja din februarie, Cred că e foarte bine că s-a întâmplat așa. Noi avem și noi sugestii prin care să îmbunătățim documentul Comisiei. Una dintre ele, uh, pe care sublinia un avizul nostru, dacă sunteți de acord, dragi colegi, este să introducem conceptul unei transparențe sporite am ascultat uh, uh, cu atenție ce s-a spus despre CIAD și ne putem da seama că dacă ar exista mai multă transparență în legătură cu modul în care se îndreaptă fondurile europene spre CIAD, uh, nu să fie aruncat uh, pe, pentru muzicanții de la nunțile potentaților, uh, iată, am ști mai bine ce se întâmplă cu acești bani și una din mele probleme cu care te confrunți atunci când te ocupi de spălarea de bani este că uh, se transferă bani către paradisuri fiscale utilizând nume fictive și e foarte dificil pentru anchetator să uh, găsească, să urmărească pista și să găsească cine este beneficiarul real al fondurilor. Eu cred că ar trebui să există o cerință uh, ca aceste paradisuri fiscale să poată fi puse sub presiune și registrele acestora să, fie, să ne fie puse la dispoziție, să știm exact cine sunt beneficiarii reali. Nu doar să avem de face cu companii dintr-o cutie poștală. Deci mai multă transparență pentru a reduce uh, fenomenul acesta a de bani. În uh, același sens aș propune uh, să uh, avem o cooperare sporită între unitățile de informații financiare din statele membre. Una din, una din probleme ale Uniunii e că nu prea cooperează de multe ori statele membre. Fiecare uh, crede că face treaba cel mai bine, așa cum știe, și nu prea vrea să coopereze. Însă mișcările de bani sunt transfrontaliere și nu ne mai putem permite această lipsă de cooperare. Trebuie să conlucrăm. De aceea cred că trebuie să propunem acestor unități să conlucreze mult mai bine între ele. Bun, mai sunt câteva lucruri în, în proiectul, în pro, de fapt în am, proiectele de amendamente pe care le-am uh, propus eu. Uh, iată, nu, din păcate suntem în întârziere după discuția interesantă despre CEAD. Cred că, pentru că a fost anulată întâlnirea noastră în 3 octombrie, propunerea ar fi să votăm amendamentele pe, în, în luna septembrie. Deci nu mai avem prea mult timp la dispoziție, dar poate doamna ne va lămuri în legătură cu calendarul. Și acum aștept cu interes uh, reacțiile colegilor. Merci beaucoup. Je donne la parole. Mulțumesc. Domnul Michel acum. Thank you, uh, Chairperson, and thanks to um, colleagues. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc uh, și domnului Newton Dan pentru raport. Intervin, uh, dacă îmi permiteți, numele doamnei Nibler, care nu poate fi astăzi aici și care mi-a, uh, m-a rugat să vă transmit cuvintele ei. În primul rând îi mulțumește raportorului pentru un document excelent, uh, nu are nicio problemă majoră <laughs> în legătură cu acest document, deși propunerea Comisiei se concentrează mai ales pe politicile interne ale UE. E o chestiune de mare importanță și pentru cele terțe, mai ales cele în curte de dezvoltare. Raportorul spune că, într-adevăr, fenomenele acestea ale spălării de bani și finanțării terorismului uh, reprezintă fenomene internaționale și e nevoie de coerență între politicile interne și cele de dezvoltare ale Uniunii Europene. Trebuie să fim atenți ca noile uh, legi să nu uh, submineze obiectivele politicilor de dezvoltare ale UE. E clar, spune colega, că printr-o legislație foarte severă uh, anti-spălarea de bani în uh, țările dezvoltate, această activitate se transferă spre țările mai puțin dezvoltate, unde legile nu sunt atât de severe. Și trebuie să ne gândim la consecințele fiecarei legi noi pe care o votăm noi și să ne gândim cum să ajutăm țările în curs de dezvoltare. Colega crede că soluția ar fi accesul la informație și schimbul celor mai bune practici uh, între toate țările, inclusiv cele în curte de dezvoltare. Lucru foarte important dacă dorim să combatem suarea de bani și finanțarea teroriștilor în întreaga lume. Colega susține pe deplin ideea includerii unor țări terțe în cooperarea acestor unități de informații financiare pentru a consolida uh, schimbul de informații. E foarte clar că opiniile raportorului în ce privește asigurarea unei mai uh, mari transparențe la nivel internațional uh, trebuie să se afle în centrul reacției noastre. Uh, asta am avut de transmis în numele colegei mele și mulțumim domnului Newton Dan pentru munca domniei sale. Mulțumesc, doamna Sargentini, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnul Newton Dan are dreptate atunci când spune că există o luptă între Comisia Econ și uh, Libe. Însă sunt convinsă că vom ieși din impas și uh, până acum, sau mă rog, până în acel moment voi continua și eu uh, munca mea ca raportoare și salut avizul acesta al Comisiei DEVE. Cred că este de foarte mare importanță să existe aceste propuneri în sensul uh, unei transparențe sporite, tocmai pentru că la Comisia noastră, LIBE, încercăm să avem o, o coerență uh, mai mare cu Comisia DEVE. Și în dubla mea calitate de membru LIBE și uh, DEVE, voi încerca să reiau cât mai multe din propunerile dumneavoastră în calitatea mea de raportare la Comisia Competentă pe fond. Dumneavoastră doriți transparență, de exemplu, a registrelor, ca să știm exact cine e adevăratul proprietar, de exemplu, al unei firme. E clar că și eu m-am gândit la acest lucru. Vreau să vă spun că, într-adevăr, e unul din elementele cheie eh, prin care putem îmbunătăți directiva. Vreau să mai spun un lucru, doamnă președinte, și anume că vorbind de cea de patra revizuire a acestei directive prin care se organizează lupta împotriva uh, criminalității și a finanțării terorismului și uh, aici uh, avem un nou aspect, și anume evaziunea fiscală, frauda fiscală, cele două sunt legate de cele mai multe ori. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie cu toții să încercăm uh, să eh, prevedem, eh, să avem cât mai, o cât mai mare marjă de manevră ca să luptăm împotriva acestui fenomen, dar vă spun din start că lucrurile nu vor fi ușoare, pentru că nu eh, în toate țările este incriminată evaziunea fiscală și, în plus, dacă adăugăm asta, se mărește foarte mult sfera de aplicare a directivei, adică foarte, mult mai mult uh, lume va putea fi supusă unor controle, ceea ce pune din nou problema protecției datelor. Și nu, încă n-am găsit echilibrul și avem nevoie de ajutorul noastră. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Martinez. Sí, gracias. Gracias, Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să recunosc că prin acest raport încă de la titlul său am o anumită dificultate. Yo no sé si se han preguntado ustedes. Yo tengo una, una, gran, una gran confianza en la señora Sargentini. Vreau să spun că am mare încredere în doamna Sargentini, am încredere de plină în coerența, în cinstea domniei sale și am mari speranțe ca iată, cu acest raport. Sigur că am și mare respect pentru Bill Newton Dan Acum nu știu dacă cineva și-a pus următoarea întrebare. Ce procentaj din banii spălați uh, este folosit la finanțarea terorismului? 2%, 1%? Însă, totuși, când cineva citește acest document, uh, apare foarte clar că ceea ce pare că preocupă Parlamentul European e finanțarea terorismului nu neapărat uh, spălarea de bani în general. Bill a utilizat o expresie care <laughs> mă mișcă, mă, mă emoționează. Vorbi despre spălare de bani ilegală. Asta ar însemna că există și o spălare de bani legală? Adică legal laundering, asta ar, ar, ar însemna un 98% din spălarea de bani, adică restul. Asta e ceea ce ar, s-ar, ar, s-ar numi printr-o altă expresie minunată, inginerie financiară. Nu, e altceva decât uh, furtul, faț, furtul din banii publici. E oare altceva spălarea de bani, uh, evaziunea fiscală? Asta e de fapt spălarea de bani, nu? Uh, E foarte îngrijorător, însă nu, nu, poate că nu ne preocupă că atât de mult. Ceea ce văd că ne preocupă mai mult e că o mică parte din milioanele și milioanele uh, spălate merge spre finanțarea terorismului. Băi, și pe mine nu spun că nu mă preocupă așa ceva, sigur că mă preocupă că se finanțează terorismul cu mici sau mari sume de bani. Dar eu aș avea, aș nutri speranța ca, mă rog, cuvintele mele să fie notate și să se țină cont de ele cândva de prietena sa Argentinii, de colegul Newton Dan. Deci să profităm ca să spunem negru pe alb cu această ocazie că spălarea de bani, fie că folosește care, mă scuzați, care s-a transformat într-una din activitățile fundamentale ale sistemului financiar, cum se spune, cum se spune aici, uh, ne îngrijează foarte mult și ne preocupă și, și finanțarea terorismului, cum să nu ne preocupe. Însă, mult mai mult ne preocupă că o parte infinit mai mare decât uh, cea care e alocată finanțării terorismului se produce în detrimentul și în paguba cetățenilor. Ce uh, spunea prietenul nostru din Ciad, că parte din banii care se fură și se spală față de Ciad se duc la finanțarea terorismului. Bun, dar asta e o parte mică și cea mai mare parte, dar vom vorbi de ea în alt moment, poate, în următoarea legislatură sau într-un univers paralel. Da, vă rog, asta am vrut să vă semnalez în acest moment și o fac cu speranța Pentru că, sigur, sunt convins că și doamna Sargentini și Bill știu foarte bine ce spun eu, că și ei au experiență, am conlucrat uh, foarte bine și sunt convins că ei știu foarte bine uh, ceea ce spun eu acum. Din păcate, noi acum nu ne putem întinde. În puține minute, totuși, trebuie să ne stabilim prioritățile. Deci, după cum spuneam și închei, mă îngrijorează faptul că însuși titlul acestui raport este cel care este și se pune accentul pe uh, finanțarea terorismului. Asta ar însemna că multă lume ar putea avea impresia că ceea ce ne preocupă pe noi, în primul și în primul rând, nu e că se spală cantități imense de bani, Deci evaziune fiscală, fur din banii publici, ci că pe noi ne preocupă doar că o parte din acești bani finanțează terorismul. Sper că prietenii și colegii mei, măcar cu o frază, două, ar putea relua asta în uh, rapoartele lor. Mulțumesc, doamna președinte. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole. Mulțumesc. Cel cum are cuvântul Comisia Europeană. Domnul Tobias Machim. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, uh, dorim să salutăm uh, proiectul de raport. Cred că uh, e în multe privințe asemănător cu propunerea Comisiei. Vreau să reiau anumite aspecte evidențiate aici. În primul rând, transparența. Cu siguranță tema transparenței e din ce în ce mai importantă și propunerea comisiei se concentrează pe transparență, pe îmbunătățirea transparenței, mai ales în identificarea uh, beneficiarilor, proprietarilor și această identificare trebuie uh, făcută de companiile care, sunt, care știu cel mai bine cine sunt beneficiarilor. Însă propunerea noastră nu am inclus cerința pentru statele membre să stabilească registre cu informații despre beneficiari, despre proprietari, dar asta nu înseamnă că ne opunem acestei idei. Eh, însă, aici ne concentrăm pe a ne asigura că primim informații precise și la timp și acestea să fie puse la dispoziție autorităților competente și um, organismelor și firmelor în cauză. În plus, această informație uh, poate fi introdusă în aceste registre, însă avem o îngrijorare să nu ne preocupăm prea mult de aceste registre, ci să ne preocupăm și de informații și de surse. Să nu apară o situație în care să punem prea mult accentul pe registre și să ne bazăm prea mult pe ele, Că dacă se poate întâmpla ca informația acolo să nu ajungă la timp sau să nu fie adusă la zi. Deci, în propunerea noastră, ne concentrăm pe obținerea informațiilor. Pe de altă parte, suntem deschiși față de ideea acestor registre, dar nu vrem ca ele să devină o cale de scăpare, o portiță de scăpare prin care firmele să nu își respecte obligațiile legate de divulgarea beneficiarului. Ca să răspund la întrebarea în legătură cu țările terțe și cooperarea între unitățile acestea de informații financiare, am introdus uh, propuneri pentru a consolida aceste unități și cooperarea dintre ele. Ne-am aflat în contact cu aceste unități în legătură strânsă cu ele. Bun, vorbesc despre cele despre cele din Uniunea Europeană, desigur, avem o platformă a acestor unități. Deci știm foarte bine că e nevoie să sporim cooperarea din Uniunea Europeană între aceste unități, cooperarea cu țări terțe și cu unități din țări terțe, mm, presupune anumite mecanisme care deja există. Grupul Egmont, de exemplu, e un mecanism care permite această cooperare consolidată între uh, asemenea unități uh, din întreaga lume și susținem uh, aceste inițiative. Pe de altă parte, trebuie să știm că există și limite impuse de propria noastră legislație, există limite în a legifera în acest tip de cooperare internațională. Și încă ceva, chestiunea impozitării, în propria noastră am făcut o referire specifică la infracțiuni de natură fiscală, deci e clar că noi uh, dorim să combatem evaziunea fiscală în formele ei cele mai grave și asta inclusiv, incluzând și spălarea de bani și știm că sunt as, uh, aspecte complementare între instrumentele, mecanismele pe care le avem uh, și cele propuse cu directiva anti-spălarea de bani oricum, noi trebuie să combatem evaziunea fiscală și asta uh, se leagă și de dezbaterea generală de uh, nevoia, cu nevoia de a combate uh, evaziunea fiscală globală. Și mă opresc aici, mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul din partea Comisiei pe tema asta? Nu, foarte bine. Atunci dau din nou cuvântul domnului Newton Dan în încheiere. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Sunt de acord practic cu toată lumea. Ați fost, tot, tot ce s-a spus a fost de mare ajutor și sunt convins că vom coopera foarte bine în următoarele săptămâni. Mă bucur că a venit și doamna Argentinii să ne ajute. Mulțumim lui eh, mulțumim colegului Gay care a transmis mesajul colegii noastre. Domnului Martinez, îi spun că sunt complet de acord. Marele scandal e că există această spălare de bani. Nu neapărat doar că se finanțează terorismul. Însă titlul acestui raport, ca să mă apăr, a fost ales de comisie. Noi doar dăm un aviz uh, față de problema lor. Deci nu putem noi schimba titlul, dar ai, ai perfectă dreptate. Eu am, fost, am lucrat la Comisia CRIM deși, mă rog, cifrele nu au fost foarte exacte, dar uh, în legătură cu banii care se pierd, sunt sume gigantice, de ordinul triliardelor, vorbim aici de triliarde uh, pierdute prin spălarea de bani și evaziune fiscală, trebuie să subliniem acest lucru, ai dreptate, mulțumesc și comisiei, comentariile uh, lor au fost foarte de folos. Mă voi opri imediat, poate ne spui ceva și despre calendar. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Îmi amintesc faptul că avem termen până la 4 septembrie, la, ora, la orele 18, ca să depunem amendamentele și vom vota pe 13 septembrie. Acum vom trece la punctul 14 de pe ordinea de zi, și anume conferința părților la Convenția ONU privitoare la schimbările climatice din cauza timpului consacrat și iadului, suntem în întârziere și sunt uh, constrâns să limitez timpul de vorbire pentru următoarele puncte. Deci vă rog la punctul acesta să nu depășiți 3 minute uh, de vorbire pentru fiecare uh, om, fiecare persoană care ia cuvântul. Anul acesta conferința cu privire la climă are loc la Varșovia de la 18 la 22 noiembrie. E vorba de a pregăti negocierile unui nou acord post-Kyoto care ar trebui să fie gata în 2015 și să intre în vigoare în 2020. Plenara va ține cont de așa și va adopta o declarație cu rezoluție înainte de începutul uh, conferinței și a pregătit și o propunere de rezoluție uh, Comisia ENVI Uh, după cum s-a hotărât, uh, secretarul nostru a pregătit uh, un, niște paragrafe pe care le putem modifica înainte de a fi adoptate pe 3 de septembrie. Ați primit propunerea de rezoluție din partea ENVI, ați primit și textele care pot, pot servi ca bază pentru contribuția comisiei noastre, ideile principale acest, acestui paragraf Uh, sunt următoarele. Remarcăm că există eforturi actuale pentru a limita emisiile de gaz cu efect de seră, dar sunt foarte insuficiente, cu consecințe potențial extrem de grave, mai ales pentru țările în curs de dezvoltare. Uh, apoi subliniem responsabilitatea colectivă a guvernelor care trebuie să facă progrese substanțiale ca să se ridice la înălțimea provocării de a limita încălzirea la 2 grade Celsius să atragem atenția asupra nevoii de a, se, a ajunge rapid la un acord uh, în legătură cu partajarea eforturilor ca să evităm ca în lipsa unui acord acțiunile totuși indispensabile și urgente să uh, nu fie uh, întârziate în continuare și apoi alte remarci cu natură mai specifică integrate în propunerea secretariatului. Acum da, Fiona Hall a cerut cuvântul. Vă rog. După cum am spus, uh, v-aș ruga să vă limitați la 3 minute. Mulțumesc. Oh, Madam President, could I just stop? Doamnă președinte, aș dori să vă cer o lămurire în primul rând. Poate nu am înțeles eu bine, dar eu credeam că ce discutăm aici este uh, comentariul realizat de DEVE cu privire la cadrul privind clima și energia al 25-lea realizat de comisie. Eu asta înțelesesem de pe ordinea de zi. Donc, euh, dans la... Așadar, spune președinta, azi dimineață am uh, constatat că domnul Deva nu poate fi prezent și de aceea am uh, rectificat punctul 14 de pe ordinea de zi pentru că, de fapt, vom discuta despre conferința uh, privind clima de la Varșovia din noiembrie și, mai precis, contribuția comisiei noastre la o rezoluție privind această conferință pe care Parlamentul o va adopta în octombrie. Deci am corectat proiectul de ordine de zi și am anunțat acest lucru azi dimineață când am constatat și absența domnului Deva și a doamnei Crețu. Deci exact asta v-am spus la început, este vorba de conferința de la Varșovia 11-22 noiembrie, care pregătește perioada post-Kyoto. Vă mulțumesc pentru explicație, mă scuzați că nu am fost atent azi dimineață. Ă, ce am eu de spus e de fapt cam același lucru, indiferent despre ce vorbim. De fapt, ă, trebuie să nu uităm că schimbările climatice afectează statele în curs de dezvoltare mult mai rău decât pe cele din Europa. Și uh, riscăm să pierdem din vedere anumite lucruri și anume că uh, noi am provocat schimbările climatice, acum am provocat criza economică, dar adevărul este că problemele provocate de schimbările climatice nu au dispărut. Sunt principalele provocări ale secolului 21, iar politicile europene vor uh, Uh, stabili cât de credibili suntem noi în negocierile privind schimbările climatice. Cred că trebuie să nu uităm cât de destabilizante sunt schimbările climatice. Reprezintă o adevărată provocare pentru securitate. Am văzut ce s-a întâmplat în anumite locuri din Africa, în care mediul local a fost uh, distrus din cauza schimbărilor climatice și a făcut ca uh, oamenii să fie în concurență pentru resurse foarte limitate. Unele din statele cu care tratăm în mod regulat în cadrul ACP uh, sunt confruntate cu eliminarea, pur și simplu cu dispariția, pentru că vor fi uh, acoperite de ape dacă nu facem ceva. Deci, ce este important în legătură cu negocierile de la Varșovia și în legătură cu ce uh, se va face în Parlamentul European, este să ne asigurăm că nu ne pierdem ambiția Trebuie să avem obiective ambițioase pentru 2013 uh, cu privire la reducerea gazelor cu efect de seră și trebuie să ne amintim că dacă nu suntem ambițioși, nu vom mai avea niciun fel de autoritate pentru a le cere altora să fie ei ambițioși. Putem să uh, ne uităm realist la ce facem noi la Comisia DV post-2015 și ne, să ne asigurăm că în toate proiectele includem și uh, energia durabilă în tot ce facem. Cel mai important este să avem ambiții, pentru că dacă nu avem ambiție la negocieri, nu putem să ne așteptăm ca alții să aibă. Mulțumesc foarte mult. Văd că nu mai dorește nimeni să mai ia cuvântul. De aceea, uh, rog Comisia să intervină, domnul Lash Miller. This one. Thank you. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Reprezint uh, Direcția Generală pentru Acțiune Climatică. Sunt întru totul de acord cu ce a spus deputata care a luat cuvântul ne apropiem de o conferință a părților la care foarte multe state în curs de dezvoltare uh, ne vor spune că finanțarea acțiunilor climatice va juca un rol foarte important. Și sigur că este necesar să ajungem la un nivel uh, sigur de schimbări climatice, deci să nu se depășească cele două grade ale încălzirii globale. Ne-am luat angajamentul acum câțiva ani de a ajunge la un nivel de 100 de miliarde uh, pentru finanțarea acțiunilor climatice din diverse surse până în 2020. Acest lucru, aceste fonduri trebuie să fie destinate reducerii de gaze cu efect de seră și, de asemenea, stimulării dezvoltării uh, care să respecte clima în statele în curs de dezvoltare. Sperăm ca bugetul european uh, să fie adoptat cu nivelurile dorite. Ne bucurăm că Parlamentul a aprobat ca cel puțin 20% din următorul cadru financiar multianual să uh, țină de acțiuni climatice. Sigur că aici e vorba și de uh, alte fonduri, deci cam atât aș dori să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Mulțumesc. Doresc să vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 24 septembrie la prânz. Trecem acum la punctul 15 de pe ordinea de zi, modificarea acordului privind achizițiile publice. Raportor la acest aviz este domnul Kaczmarek, și doresc să îi și dau cuvântul imediat ca să-și prezinte avizul. Doresc să vă amintesc că dacă doriți să interveniți, nu aveți mai mult de 3 minute. Dziękuję bardzo pani, pani przewodnicząca. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Revizuirea acordului privind achizițiile publice are drept principal obiectiv uh, sporirea membrilor acestui acord, să participe practic mai multe state. Deocamdată, statele care au semnat și au implementat acest acord sunt uh, state cu economii foarte dezvoltate, așadar uh, se vor introduce în noua versiune revizuită obiective de stimulare pentru, ca, pentru a atrage și alte state. Aceste stimulente vizează o mai mare flexibilitate, o anumită perioadă de tranziție și printre aceste stimulente se numără și posibilitatea de uh, a se proteja piețele din statele în curs de dezvoltare de uh, anumite costuri ce uh, ar putea deriva uh, din participarea la acest acord. După părerea mea, în... pe termen lung, acest acord este benefic pentru statele în curs de dezvoltare pentru că ajută întregul proces să devină mai transparent, iar riscurile potențiale uh, ale deschiderii piețelor acestor țări vor fi contrabalansate uh, de o mai bună calitate uh, și de o mai mare transparență a procedurilor. Dacă ne gândim la dezbaterea privind CIAD-ul, cred că putem înțelege foarte bine cât este de important ca uh, achizițiile publice să fie cât mai transparente, pentru ca fondurile să ajungă realmente la destinație și să fie benefice pentru statele respective. Eu aș dori, deci, să ne dăm acordul pe acest subiect și sper că această revizuire să stimuleze acest acord și să-l ajute să-și atingă obiectivul și anume uh, să adere mai mulți membri la acest acord. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult! Doamna Sargentini are cuvântul. Dank u voorzitter. Laat ik heel kort. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, uh, vreau să vă spun că grupul verzilor a analizat acest dosar privind achizițiile publice și uh, nu, uh, nu a reușit să ajungă la concluzia că el ar fi interesant pentru statele în curs de dezvoltare, pentru statele din lumea treia. Nici chiar statele emergente din America de Sud nu sunt interesate de acest acord. Deci, uh, dacă toate aceste state consideră că acordul care le este propus nu este suficient de bun pentru ele, înseamnă că uh, acordul revizuit nu oferă suficiente posibilități acestor state pentru întreprinderile lor și pentru protecția piețelor respective. Așadar, noi, verzii, avem dubii foarte profunde cu privire la uh, acceptarea acestui compromis. Domnul Berman. Încă o dată îl reprezint pe domnul Cortez Lastra și doresc să vă citesc un text. Domnul Cortez Lastra este raportor din umbră. Acest acord a fost negociat timp de 10 ani. Este un acord foarte important pentru statele în curs de dezvoltare. Va fi benefic pentru acestea numai pentru că are noi prevederi pentru cei care doresc să intre în AAP și are o perioadă de tranziție, ceea ce reprezintă un mare avantaj pentru statele în curs de dezvoltare care ar adera la acest acord. De asemenea, ar duce la o mai mare transparență care pe termen lung ar reduce corupția, care este un mare obstacol în combaterea sărăciei. În regulile revizuite s-a făcut referire la specificațiile tehnice, care sunt conforme cu directivele europene privind achizițiile publice. Se permite astfel autorităților contractante să țină cont de uh, criteriile de mediu din uh, uh caietul de sarcini. Grupul nostru consideră că uh, pe lângă criteriile de mediu, trebuie să se aplice și criterii sociale în politica de achiziții publice, ca să ne asigurăm că bunurile importate sunt produse în condiții corecte. Sperăm să se țină cont de acest lucru atunci când se va discuta implementarea proiectului de AAP, ca să vedem cum se poate aplica acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum voi da cuvântul Comisiei Europene reprezentată de doamna Liana Arianu. Thank you very much. Mulțumesc. To the president, to the members of this committee and to the... Mulțumesc, de, stimați deputați, mulțumesc uh, pentru încurajările uh, exprimate în legătură cu acordul privind achizițiile publice. Comisia dorește să sublinieze faptul că acordul revizuit are obiectivul de a simplifica aderarea statelor în curs de dezvoltare, acordul anterior fiind considerat uh, pozitiv, uh, însă nu suficient de bun pentru statele în curs de dezvoltare. Obiectivul este ca noile reguli care Uh, se referă în mod special la aderare, uh, să ofere mai multă flexibilitate și uh, mai multe avantaje statelor în curs de dezvoltare în ceea ce privește protecția piețelor. Trebuie ca statele în curs de dezvoltare să fie stimulate chiar înainte de aderarea la AAP. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc! Îi dau din nou cuvântul domnului Kaczmarek pentru concluzii. Ja zgadzam się z tą opinią. Mulțumesc, sunt de acord cu opinia verzilor. Într-adevăr, statele în curs de dezvoltare discută acest fapt și anume că în acordul revizuit nu au apărut elemente noi care să le simplifice accesul la uh, piețele statelor dezvoltate. Însă, acordul în sine este interesant pentru că există state care au devenit membre, de exemplu Armenia, care nu este un stat foarte dezvoltat, și în grupul de state observatoare există state uh, cum sunt Columbia, Sri Lanka sau Malezia, care sunt în curs de dezvoltare. Așadar, situația geografică s-a modificat oarecum, însă numai uh, în practică vom vedea dacă aceste stimulente au fost sau nu suficiente. Fiecare stat membru va trebui să își uh, creeze, să-și găsească propriul echilibru și să vadă dacă este uh, avantajat sau nu de participarea la acest acord. Noi nu dorim să forțăm mâna nimănui, însă mie mi se pare că ă, aici suntem deschiși și cred că este benefic acest acord revizuit. Sigur că mai ales pe termen lung va ajuta aceste state să-și dezvolte standardele, să creeze transparență, să combată corupția, după cum spunea colegul nostru. Așadar, dacă punem în balanță argumentele pro și contra, cred că până la urmă merită să ne dăm acordul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Doresc să vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 29 august la ora 17. Vom trece acum la punctul 16 de pe ordinea de zi. Este un vorba de un punct foarte important referitor la situația umanitară din Siria și din Republica Centrafricană primul rând, dați-mi voie să uh, primez, să-l iurez bun venit domnului Jean-Louis de Brouwer de la Direcția Generală ECO. Întreaga lume este acum foarte atentă la evenimentele din Siria, pentru că uh, se pare și există tot mai multe dovezi că ar fi fost folosite arme chimice miercurea trecută în apropierea Damascului. Cred că toată lumea a văzut imaginile îngrozitoare, mai ales imaginile cu copii gazați. Nu cred că mai e cazul să subliniem cât de gravă este situația din Siria pe plan umanitar. Sunt aproape șapte milioane de persoane care au nevoie de ajutor umanitar, din care peste 4 milioane sunt persoane strămutate în Siria și 2 milioane refugiate în afara ei. Invitatul nostru ne va prezenta în câteva minute o, uh, actual, o uh, situație actualizată a Siriei. Acum, când toată lumea urmărește ce se întâmplă în Siria și în Orientul apropiat, mai sunt și crize uitate, cum este cea din Republica Centrafricană, unde Nevoia de ajutor este la fel de mare. 206.000 de persoane sunt strămutate în această țară enclavă și 55.000 de alte persoane și-au găsit refugiul precar într-o țară, în țările vecine. Doamna comisar Gheorgheva a fost în Republica Centrafricană luna trecută, alături de Valerii Amos, subsecretara ONU pentru uh, chestiuni umanitare, încercând să uh, afle care sunt nevoile umanitare la fața locului. Nu a putut veni aici astăzi, din păcate, însă domnul de Broer ne va prezenta uh, situația din Republica Centrafricană. Domnule Jean-Louis de Broer, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă dau cuvântul. Uh, merci, merci beaucoup. Mulțumesc, doamnă președinte. felul în care ați introdus uh, această, acest subiect reflectă foarte bine dezbaterea cu privire la ajutorul umanitar de astăzi. Deci, aspectul cel mai important este că situația din uh, Siria reprezintă criza umanitară cea mai importantă din acest deceniu, uh, din mai multe puncte de vedere, numărul de victime, mijloace folosite, uh, mai ales pe plan umanitar, pentru a face față acestei crize și, pe de altă parte, o criză umanitară extrem de acută uh, când s-a întors uh, doamna Georgieva din Republica Centrafricană. Ne-a spus foarte simplu, ne-a spus să putem da cifre concrete, le-ați uh, dat și dumneavoastră în introducere, doamna președinte, dar putem spune că toată populația din această țară, 4.600.000 de persoane, care se află în situație de criză umanitară. Și Republica Centrafricană, în urma conflictelor Uh, din februarie-martie, cu consecințele la care mă voi referi mai târziu, uh, Republica Centrafricană e un subiect care e dat uitării între aceste două situații, uh, uh, percepția este foarte diferită și mijloacele folosite foarte diferite. Putem vorbi de așa numita forgotten crisis, uh, criză uitată. E un concept pe care îl folosesc mai ales specialiștii în ajutor umanitar. E un concept cu care m-am familiarizat când am ajuns la această direcție generală în urmă cu câteva luni, dar e un concept care Uh, e întrucâtva um, special, pentru că oamenii suferă uh, uh, că fac obiectul sau nu atenției politice sau al mass media sau nu. Obiectivul ajutorului umanitar e să se asigure că cei care suferă să primească ajutor umanitar. Acum câteva elemente concrete cu privire la situația din Siria. Și de această dată, doamnă președinte, Ați prezentat foarte bine dezbaterea în această dupămasă. Toată lumea urmărește cu mare atenție situația din Siria. Uh, nu se știe dacă va exista sau nu un atac uh, împotriva Siriei, uh, care vor fi consecințele umanitare ale unui astfel de atac și așa mai departe, dacă situația umanitară va fi și mai grea decât în prezent. Mă voi referi la acest aspect puțin mai târziu, dar până la urmă trebuie să tratăm și să vorbim și despre situația globală pe ansamblu. Uh, data uh, trecută când uh, m-ați invitat să fac o prezentare, v-am dat și câteva cifre. Situația nu s-a îmbunătățit din contră, s-a agravat. În prezent, aproximativ 7 milioane de persoane au nevoie de asistență umanitară în Siria, conform estimărilor celor mai fiabile pe care le, le-am primit de la parteneri uh, pe teren ne spun că aproximativ 5 milioane de persoane uh, au fost strămutate pe plan intern în urma uh, conflictelor care au loc în regiuni, că e vorba de regiuni controlate de guvern sau de o pentru că combatul e generalizat. Domnul Ban Ki-moon a spus în 25 iunie anul curent că numărul total de decese uh, ar fi mai mare de 100 de mii. Uh, numărul total de refugiați în țările vecine e de un milion de persoane o, un număr foarte mare uh, de refugiați în Liban. În urmă cu câteva luni am făcut o analiză care se concretizează, din păcate. Uh, zi cu zi, Libanul uh, devine o criză umanitară în sine. Și aici o să Uh, anticipez uh, puțin uh, concluziile la care doream să ajung. Dacă vor avea loc atacuri, presiunea umanitară va crește și mai mult în ce privește Libanul, pentru că persoanele care se vor strămuta pentru a părăsi regiunea Damascului vor merge în principal în Liban. Deci Libanul uh, găzduiește cam 7.000 de persoane, 5.000 în Iordania, 450.000 în uh, Turcia, 550.000 în Irak, uh, un număr care a crescut foarte mult în urma fluxului de populații curde în luna august. Am putea să organizăm o dezbatere precum cele dinainte, dacă vorbim de granițe deschise sau închise. Cred că e foarte um, corect să spunem că frontierele, granițele sunt controlate că e vorba de frontierele cu Liban, cu Iordania, cu Turcia, cu uh, Irak. Uh, aceste uh, țări au încercat să-și controleze granițele în mod foarte diferit de la o țară la alta până la urmă, dar cu consecințe asupra numărului de persoane care uh, s-a refugiat în anumite țări și pe grupuri uh, uh, vizate. Și aici aș dori să fac o uh, observație. Uh, cred că trebuie să transmitem două mesaje acestor țări din regiune. Trebuie în primul rând să le susținem și să le încurajăm să continue această politică de primire pe care au uh, dus-o până acum, să își controleze, dar nu să-și închidă granițele și, pe de altă parte, să încerce să nu Uh, facă un fel de abordare selectivă uh, cu privire la sirienii necurzi care se prezintă la frontiera Irakului, cu Irakul, dar și în ce privește pe palestinienii care ajung la uh, frontiera cu Iordania. Și aici fac o paranteză, dar e importantă. Nu trebuie niciodată să pierdem din vedere situația refugiaților palestinieni din Siria de mai multe ori i-ați invitați eh, pe reprezentanții înaltului comisariat eh, ONU pentru refugiați la comisia dumneavoastră. În conformitate cu acest comisariat, din cei 530.000 de palestinieni care trăiesc în Libia în momentul conflictului, 420.000 dintre aceste persoane au nevoie de asistență umanitară și din acest număr 240.000 de persoane au fost rămutate uh, în altă parte în Siria m-a uh, impresionat uh, o prezentare făcută la comisia dumneavoastră. Problema acestor uh, palestinieni e că uh, centrele uh, se află în zone de luptă, centrele în care erau găzduiți, ceea ce înseamnă că situația lor a devenit insuportabilă. În acest context, cum putem noi să reacționăm? În primul rând, uh, uh, mobilizarea financiară și v-am explicat acest lucru. O să repet cifra pe care deja v-am dat-o înainte. Direcția Generală pentru Ajutor Umanitar și Protecție Civilă singură a angajat acordarea a 500 de, mii de, euro, 500 uh, de milioane de euro în 2013 pentru criza din Siria și din țările vecine. 47% pentru Siria și restul pentru celelalte uh, țări. Vom încerca să, să echilibrăm uh, situația în uh, următoarele faze, respectiv 250 de milioane situația umanitară din aceste 400 milioane suplimentare anunțate de către Comisie înainte, înaintea vacanței de vară aflu în plenul unei comisii parlamentare, doamna președinte, nu pot să trec sub tăcere impactul previzibil al crizei bugetare asupra plăților. Vom fi loviți din plin. Și sigur că nu vreau să fiu eu cel care dă veștile proaste. V-am spus uh, că s-au anunțat 250 de milioane de euro ajutor umanitar, anunțați de către Comisie uh, unii colegi uh, care se află în sală încearcă să, uh, să selecționeze cât mai bine proiectele. Aceste 250 de milioane uh, vor fi acordate, sperăm, în luna octombrie cel mai târziu. O parte importantă din acești bani va fi alocată așa numitei hibernări. Deci, dotării centrelor pentru a găzdui pe iarnă refugiații, dar nu vom avea bani mai mulți. E foarte simplu. Va trebui ca banii să fie acordați în conformitate cu criterii foarte foarte stricte. Nu vreau să fiu patetic, dar până la urmă va trebui să facem o selecție foarte drastică între refugiații sirieni sau palestinieni din Liban Uh, o să mă refer și la Republica Centrafricană imediat, e vorba de populații care nu au niciun fel de acces la bunurile foarte rare disponibile pe piețele agricole, care nu au acces nici la instalații uh, de bază din Republica Centrafricană și, de asemenea, mai sunt și populațiile care au fost uh, victimele inundațiilor recente din Darfur. E un subiect care nu face obiectul dezbaterii de astăzi, dar care este de actualitate și care reprezintă tot o prioritate umanitară uh, cu adevărat uh, dramatică. Avem acest uh, efort imens de coordonare cu agențiile ONU și cu alții, ceilalți donatori și cu principalii parteneri. Am, avut, am prevăzut o serie de reuniuni, am avut una la Bruxelles în luna iulie, va avea loc una în luna septembrie, 16 septembrie la Stockholm. Doamna Gheorgheva împreună cu guvernul uh, iordanian va, adopta, va, va organiza o nouă reuniune de coordonare care viza mai, vizează mai ales dimensiunea umanitară în ce privește uh, respectarea uh, respect, asistenței umanitare la adunarea 1 din septembrie, dar în orice caz nevoile sunt reale, sunt acute și eforturile financiare depuse de către toți partenerii astăzi Uh, duc la rezultate, vă pot da cifrele, știți foarte bine că avem uh, un uh, apel de licitații făcut de către ONU. Acest apel de fonduri este onorat în proporție de 40% și în altul comisarial OM 37%. Iată eforturile în domeniul asistenței umanitare. În ce privește Republica Centrafricană? Așa cum am spus înainte, e vorba de o criză uitată. E o țară care se află în paragină. E pe sponci. S-a mai adăugat și instabilitatea politică cauzată de o problemă de securitate care afectează întreg teritoriul Republicii Centrafricane și, în consecință, această țară și populația sa a ajuns într-o situație care astăzi uh, pare fără ieșire, cu uh, o singură excepție, efortul de mobilizare al comunității internaționale dezbaterea pe care o organizați uh, în această dupămasă și aduce contribuția la acest efort. Doamna Gheorgheva uh, și cu Valeria au ales să meargă în luna iulie în această țară, tocmai pentru a lansa această campanie de convingere care să uh, ne permite să conștientizăm cât de gravă e situația la fața locului. Am spus deja faptul că principala problemă este cea legată de uh, securitate pentru populație. Aceste operațiuni de încercare, de tentativă de dezarmare a milițiilor sau uh, soldat uh, printr-un eșec, de răniți, atentate, morți. Opoziția Uh, este și ea uh, marcată de foarte multe tensiuni, multe organizații umanitare active în domeniul sănătății uh, ne-au raportat faptul că există aceste ciocniri în cadrul opoziției care duc la atentate, la rănie și așa mai departe. Iar în ce privește activiștii umanitari, aceștia ne raportează insecuritate care domnește în toate uh, grupurile populației, că e vorba de fermierii care nu mai au acces la uh, culturi, crescătorii care sunt afectați de furturile uh, de vite, de exemplu, de asemenea, micii negocie, negocianți, muncii, micii comercianți, ale căror stocuri sunt, sunt furate, Sigur că toată lumea încearcă să-și găsească un loc de muncă, dar nu reușește. Mai avem o altă dilemă cu care ne confruntăm astăzi, respectiv ce ar trebui să facem mod simplu pentru a relansa această țară e să injectăm uh, lichidități, bani uh, în economia locală, ceea ce ar însemna că am recompensa, uh, ai recompensa pe cei care fură Uh, și deci uh, să creștem riscul de uh, furturi și toate, toate sectoarele, faimoasele cluster de ajutorul umanitar se află în mare nevoie. Vorbeam de sectorul alimentar, insecuritatea economică are ca rezultat faptul că oamenii nu mai pot, nu mai au acces la produse pe piață, dar aceste produse nu se mai găsesc pe, pe piață pentru că, așa cum spuneam, sunt probleme în domeniul agriculturii, al crescătorii de animale și așa mai departe. În domeniul serviciilor de sănătate, epidemia de, uh, de malarie uh, se pare că va fi mai gravă în acest an decât în anii dinainte, uh, în condițiile în care medicamentele au fost și ele jefuite și deci nu, pot fi, nu poate fi asigurat un minimum de îngrijiri de sănătate indispensabile. Tot în domeniul instalațiilor sanitare, situația este foarte gravă Uh, cele 260.000 de persoane deplasate, strămutate, de care vorbeați înainte, doamnă președinte, aceste persoane sigur că au o nevoie dramatică de adăpost. E foarte greu de obținut un astfel de adăpost, uh, având în vedere situația uh, insecurității de care vorbeam înainte. Am uh, încercat să intensificăm activitatea noastră umanitară, intervenția umanitară. Sumele vorbesc singure, am vorbit de un miliard pentru Siria. Cu Republica Centrafricană, ECO a promis 8 milioane de euro în 2012 și deocamdată Ă, am anunțat 20 de milioane de euro. Vom încerca să obținem mai mulți bani până la sfârșitul anului, dar după cum ați înțeles foarte bine, e o problemă de mobilizare a asistenței umanitare la fața locului. Știu că colegii de la Direcția Generală ă, de Dezvoltare se află în sală. Avem un nou program de 150 de milioane de euro, dacă nu ă, mă înșel, dar executarea acestor, acestor deci acordarea acestei sume e foarte dificilă datorită situației politice deci care este principala noastră preocupare? Încercăm să ne asigurăm că această criză nu mai este o criză umanitară. Încercăm să ne asigurăm că comunitatea internațională uh, se trezește. Și am primit uh, câteva ecouri pozitive. Președintele Franței, François Hollande, încearcă să organizeze intervenția Franței. Din păcate, secretarul uh, general al Națiunilor Unite și doamna Amos Uh, sunt la fel de hotărâți ca și doamna Gheorgheva să încerce să organizeze o, o mobilizare a donatorilor pentru Republica Centrafricană. Vom avea o ședință în acest sens uh, cu ocazia adunării generale ONU. Sperăm să putem organiza în cursul anului o conferință a donatorilor, dar deocamdată problema principală și ne scapă cumva, problema cea mai importantă o reprezintă cea a uh, stabilității uh, politice și a uh, securității. Din păcate, doamna președinte, v-am răpit mai mult timp decât prevăzusem inițial. Știu că vă așteaptă voturile pe sfârșitul acestei după amieze, dar în orice caz rămân la dispoziția dumneavoastră și a membrilor comisiei dumneavoastră pentru eventuale întrebări. Mulțumesc, domnule de Brauer. Acum are cuvântul doamna de Kaiser. Merci, monsieur de Mulțumesc, domnule De Broer, că s-a abordat aceste două aspecte. E adevărat că pentru multă lume Republica Centrafricană rămâne o criză dată uitării, dar este persistentă totuși. Dați-mi voi acum uh, urgent să revin uh, la primul punct, situația urgentă. V-ați referit la situația uh, foarte gravă a țărilor învecinate cu Siria și știm uh, cu toții, oricare ar fi opinia noastră în această chestiune, că o intervenție iminentă. Pentru că a fost decisă deja de marele puteri, dar nu de către ONU. Însă, pentru moment, nu văd cum am putea stopa o intervenție și regret că așa stau lucrurile. Regret din suflet pentru că mă îngrijorează, mă și pe mine, la fel cum a spus și dumneavoastră, dezastru umanitar care deja există și fără a nega caracterul abject, condamnabil și pedepsibil al uh, utilizării armelor chimice, pentru moment nu cred că o intervenție de acest tip ar putea să soluționeze ceva uh, la nivel umanitar. Ba, din potrivă, mă tem de posibile deflagrații în regiune și mai ales în Liban. Sigur, nu vă cer să luați cuvântul aici, să faceți o declarație politică, dar vă întreb, dumneavoastră, uh, sunteți uh, gata să asigurați uh, pregătirea, să asigurați ajutorul după ceea ce se va întâmpla. Aveți un plan, aveți o strategie în măsura în care chiar noastră spuneți că nu vă veți putea onora promisiunea de plată. Aici v-aș cere să răspundeți, nu să răspundeți în locul domnului Olon sau domnului Obama. Uh, dar vă întreb care e situația. Știm că ne îndreptăm spre zid, dar se pregătește ceva, că lucrurile sunt iminente, o intervenție iminentă. Sargentini. Doamna Sargentini, vă rog. Nee, voorzitter, de vraag die ik had was... Mulțumesc, doamnă președintă. Întrebarea mea ar fi următoarea. Doamna Gheorgheva se pregătește acum să facă față inevitabilului și anume unui atac împotriva Siriei. Mulțumesc, domnul Berman. Oui, je souscris à ces deux questions, évidemment. Sigur, mă asociez și eu acestor întrebări. E important să știm uh, cum anume se pregătește direcția noastră față de eventualitatea unui atac asupra Siriei, cum se pregătește față de consecințele probabile, dar v-aș întreba dacă ne puteți spune ce se întâmplă cu eh, contribuția statelor membre la giganticul efort al ECO. Doamna Cristina Gheorghieva, în mai multe rânduri ne vorbit de nevoile financiare și între patru ochi, dar și aici, în fața Comisiei DEVE, și întreb dacă în intenția de a contribui la eforturile necesare există acolo și anumite diferențe între state, dacă ne putea spune, diferențe între nevoile din Siria și cele ale Republicii Centrafricane. Mulțumesc. Încă o întrebare, domnul Michel. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă scuzați că n-am putut să fiu prezent de la începutul prezentării. Însă, la o sesiune comună a FED și DV, um, de acum cât, câtva timp am ascultat ce a spus doamna comisar și în legătură cu menținerea păcii consolidarea păcii, care poate fi diferită de menținerea păcii, uh, Digi Eco sau uh, doamna comisar Gheorgheva sau oricare alt comisar uh, așa exprimava, oare vreun punct de vedere dacă va exista o intervenție în Siria care va fi mandatul. Că nu mi place să vorbesc despre atac, dar am exprimat oare un punct de vedere că ar trebui să fie un exercițiu pașnic care să ne permită să ne asigurăm că poate fi livrat ajutorul financiar. Am exprimat vreun punct de vedere sau lăsăm asta la latitudinea statelor membre? Marea Britanie, Franța sau SUA? dacă nu, va, dacă nu va exista mandatul, nu. Comisia și-a exprimat oare în punct de vedere e nevoie ca o atare, de, o atare forță să poată într-adevăr uh, uh, furniza uh, în mod sigur ajutor um, umanitar. Mulțumesc. Așa cum aveți, mulțumesc că aveți cuvântul pentru răspuns. Mulțumesc uh, membrilor pentru uh, întrebări. Da, m-am angajat să revin asupra acestor chestiuni. N-am putut să fac până acum. Deci, da, pregătim ceva. Uh, doamna Sargentini, doamna de Kaiser au vorbit despre așa ceva. Principalii noștri parteneri Mm, acumulează stocuri de pe acum, uh, ajutoare, materiale umanitare de primă urgență, dacă, dacă, de prim ajutor, dacă doriți, mai ales la frontiera între Siria și Liban și, uh, mă rog, în, pe teritoriul Libanului, pentru că noi evaluăm uh, că persoanele care ar fi strămutate Că vorbim de o ipoteză de atac, nu? Că asta e în întreaga presă se vorbește așa ceva, nu că va fi o, ocupa, o ocupație militară, ci un bombardament și așa mai departe. Probabil că s-ar îndrepta refugiații spre Liban, majoritatea. Avem uh, contacte, va fi o reuniune mâine, mai ales cu Serviciul Exterior de Acțiune Externă, mă scuzați, de comună, vom vedea ce se va întâmpla în statele membre, vom vedea în ce măsură echipamente de protecție vor putea fi furnizate la fața locului uh, acestor persoane, dar asta depinde de capacitatea statelor membre pentru a face față uh, primelor consecințe ale atacurilor. Deci uh, punem la punct un dispozitiv de prim ajutor și de urgență. A doua întrebare are directă legătură cu prima. Bun. Dincolo de asta, principala problemă, poate n-am insistat eu destul aici, în intervenția mea anterioară, e, desigur, problema accesului în, în, pe teritoriul sirian, care ar fi încă și mai dificil în caz de atac, din, inclusiv din motive politice, administrative, că vom avea nevoie de autorizații din partea guvernului sirian și probabil că nu le vom obține sau nu le vom obține foarte ușor. Deci avem sigur și o problemă de respectare a dreptului umanitar internațional care e încălcat de către tot, toate părțile beligerante în toate modurile posibile. Revin la sugestia domnului Mitchell. Da, da, am lucrat mult în culise ca să încercăm să obținem o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, care ar reafirma principiul accesului umanitar și ar fi practic un cec în alb pentru toți uh, operatorii uh, umanitari ca ajutoarele să ajungă într-adevăr la cei care au nevoie de ele uh, pretutindeni în toate cazurile. Până acum aceste tentative, mă rog, totul s-au făcut progrese. Însă, din păcate, încă nu există o rezoluție, dar lucrăm cu Secretarul General al ONU Uh, cu mulți parteneri aud, se aude că pentru ziua de azi se va anunța că Regatul Unit va depune un proiect de rezoluție pentru Consiliul de Securitate al ONU privitor la protecția populațiilor civile. Nu am cunoștință despre text, vom vedea, probabil uh, vom putea citi, dar în mod mai structurat și pe termen mediu, de asta am avea nevoie. Partenerii noștri până acum și-au asumat multe riscuri ca să facă astfel încât să ajungă ajutoarele umanitare pe toate căile, dar nu îi putem susține, uh, expune riscurilor la infinit și trebuie să intrăm într-un cadru organizat uh, care să respecte dreptul umanitar internațional și în care principiul accesului umanitar uh, să fie asigurat definitiv. E o, o preocupare majoră a doamnei Gheorgheva, încă lucrăm intens și va fi unul din principalele obiective ale acestei reuniuni pe care o organizăm. Am lansat deja invitațiile pe 25 septembrie la New York pe marginea drumului generale ONU. Euh, Președinta, bun, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, îmi rămâne să vă mulțumesc, domnule de Brouwer, că ați venit aici, în fața noastră, să ne prezentați foarte clar situația, deși cuvintele noastre sunt alarmante. Iată, că suntem puși în fața unor alegeri imposibile, din păcate. Din cauza restricțiilor bugetare pe care le cunoaștem. Acum, uh, noi trebuie ca în țările noastre să facem apel uh, la contribuții voluntare, confruntați cu această criză. Bun, dumneavoastră nu ne-a spus cam câți refugiați în plus anticipați că vor fi dacă există, dacă se vor produce bombardamente spus, doamnă președintă, îmi pare foarte rău, iată, nu mi îndeplinesc datoria, n-am uh, răspuns întrebării domnului Berman, cred, în legătură cu contribuțiile statelor membre. Aici sunt, uh, în mod constant publicăm cifrele, deci dacă luăm sumele de angajament ale Uniunii Europene cu titlul ajutorului umanitar, la această dată, pentru exercițiul bugetar 2012, avem un total de 950 de milioane pentru Uniunea Europeană, aproximativ 500 de milioane pentru bugetul comunitar, restul pentru statele membre, 450 de milioane de euro și, mă rog, tabelele sunt publicate în mod uh, constant de către comisie în buletinul nostru de criză, nu e niciun secret, sunt cifrele care ne sunt comunicate de către statele membre, puteți uh, vedea contribuția fiecăruia în aceste documente. De deci, statele membre își onorează promisiunile și urmează și efortul bugetar al Uniunii Europene. Întrebare. Eventuala prăbușirea regimului Assad, ce va însemna? Câte sute de mii de refugiați în plus? Nu se știe? Sau se poate face o estimare? Răspuns. Cred. Bun, astăzi deja vorbim de o criză regională și vorbesc doar de dimensiunea sa umanitară aici. Comunicarea Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă Comună, prin care am anunțat această contribuție în plus de 400 milioane de euro, s-a înscris în mod voit în această perspectivă. Ne-a spus că este o criză regională care, în primul rând, afectează Libia, pardon, spune vorbitorul, Siria, dar și Libanul și Iordania. Și am avut dreptate să, spun, să spunem asta, că trebuie să ne gândim și la Irak, Turcia, Egipt, în această perspectivă globală. E vorba de o criză care va mobiliza eforturi nu doar în ce privește ajutorul umanitar, ci și ajutor pe termen mediu pentru dezvoltare și reconstrucție. Că ajutorul umanitar nu e uh, soluția, ci doar o tentativă de a îi ajuta pe cei în suferință. Trebuie să încercăm să angajăm acum și alți donatori. Pentru că mari donatori, Uniunea Europeană, Statele Unite, știți foarte bine care sunt, doamnă președintă, ei nu vor putea face față consecințelor uh, unui atac. Acum nu îndrăznesc să fac previziuni în legătură cu cifre, niște membri din direcția mea generală au făcut un raport în fața comisiei noastre și ați văzut că de fiecare dată cifrele cresc. se citează în mod regulat în presă, e vorba de 10.000 de persoane acum un an, 100, e vorba de sute de mii de persoane refugiați din Qatar în Iordania. Deci mai bine să nu facem previziuni cu cifre, trebuie însă să ne gândim, desigur, că se poate întâmpla ceva dacă la un moment dat se prăbușesc digurile, adică chiar dacă țările limitrofe nu mai pot, inclusiv cu ajutorul nostru, să facă față la consecințele umanitare ale crizei. Ce facem într-o asemenea situație? Trebuie să ne gândim la asta. Merci d'être venu. Încă o dată vă mulțumesc pentru că ați venit, domnule director, ca să ne împărtășiți aceste informații. Vă mulțumesc. Vom trece acum la vot și vă rog să vă pregătiți cartelele electronice. Mai avem câteva minute înainte de vot. Mm-hmm.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 Il încă 10 persoane care n'ont 10 persoane nu au apăsat pe butonul corect. Doamna de Kaiser. Te. Voilà, c'est bon. Il reste... Așa, patru persoane au mai rămas. Monsieur Weigel. Domnul Weigel.

Persoana care stă pe locul domnului Salom Gherera nu a votat. Nu aveți cartelă? Se bun. Bun. Așa, deci s-a închis votul. Parfait. Bun, alors donc nous allons procéder maintenant. Haideți să trecem la vot. Mai întâi, bugetul general, raportul domnului Ricardo Cortez Lastra. Voi uh, menționa amendamentele cu numărul pe care îl au la noi, deci numărul din coloana a doua. 5500 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5503 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5581 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 5556 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doamnă președinte, am putea vota în bloc uh, până la 5507? Da, putem vota în bloc uh, amendamentele de la 5504 până la 5507, da. Da, haideți să votăm în două blocuri. Deci cine este pentru? Pentru. În bloc de la 5504 până la 5507. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mai departe, vot în bloc de la 5502 până la 5571 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Apoi amendamentul oral numărul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Tocmai s-a votat, dar poate că am greșit, suntem la subtitlul DCI și am votat amendamentul oral, suntem la pagina 2. După DCI, amendamentul oral 3. Sunt pe coloana din mijloc, e mai simplu dacă vă uitați așa. Pagina 2 aveți titlul DCI, Haideți să o luăm de la început. Amendamentul oral 3 pentru, împotrivă, obțineri se adoptă. Mai departe, 5508 până la 5534. Vreți să le votăm în bloc? Nu. Deci 5508, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5510 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu se poate vota în bloc, am încercat. 5534 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2 pentru, împotrivă, abțineri, cred că ă, e mai bine să verificăm. S-a deschis votul. Le vote clou. S-a închis votul. Se adoptă. 5 5 3-2 pentru împotrivă abțineri se adoptă 5533 aș încerca să facem un vot în bloc de la 5533 până la 5535 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, sunteți de acord să votăm în bloc de la 5573 până la 5531? Restul paginii, deci? Până la 17, stați că nu l-am găsit. Nu până la 17? Deci haideți să votăm tot restul paginii în bloc pentru început. Deci 5, 5, 31, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Mai departe, vă propun ca de la 5, 5, 7, 5 până la 5, 5, 1, 9 să votăm în bloc pentru. Nu sunteți de acord? Bine. 5575 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5518 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5519 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5517 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 5583 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. V-aș propune să votăm în bloc de la 5576 până la 5520. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55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 E caduc. 5525 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5526 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. V-aș propune după aceea să votăm un bloc, nu se poate, bine, 5527 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5528 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Putem vota în bloc de la 42 până la 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Haideți să votăm în bloc de la 61 la 38 nu se poate? Bine, 5, 5, 6, 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, 5, 6, 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, 5, 3, 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5563 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, nu, nu. 5555 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, 5, 5, 8 și următorul pot fi votate în bloc. Bine, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Putem vota în bloc de la 66 la 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Putem vota în bloc 84 până la 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și haideți să votăm în bloc 57 și 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. În bloc de la 48 până la 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mai departe avem textul amendamentelor orale și aici se termină votul referitor la buget. Nu mai e nimic de verificat. Da, domnul Martinez. Vreau să vă spun că am votat în bloc 84, 46, 80 și 41 și este absolut clar că 41 devine caduc dacă 80 este adoptat. Mă refer la amendamentul 41 pe care noi l-am votat în bloc. Da, da, a căzut, e adevărat, dar vă mulțumesc oricum pentru precizare. Haideți acum să votăm raportul domnului Cortes Lastra cu privire la viitorul relațiilor UE-ASEAN. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3, vot pe părți, prima parte, pentru, mm, potrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4, pentru, împotrivă,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 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 14 vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă,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 pentru a confirma. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 de voturi pentru vot în unanimitate. Felicitări raportorului, de fapt ambilor raportori. Mai aveți uh, altceva de menționat? Dacă nu, înseamnă că ne-am terminat lucrările. Și putem trece la ultimul punct și anume anunțarea următoarei reuniuni, care nu va fi pe data de 2 septembrie, ci pe 16 și 17 septembrie. De la 15 la 18.30 pe 16 și toată ziua pe 17, de la 9 la 12.30 și de la 15 la 18.30 Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru participare la această zi, prima din uh, acest an de lucru. Vă mulțumesc, la revedere!